că în CFM practic în continuare se iau bani de la cei mai săraci și se dau celor mai uh, bogați. Apoi, haideți să vorbim uh, și despre cifre, că toți a zis să nu vorbim doar despre cifre, dar trebuie să vorbim și despre cifre atunci când vorbim despre buget, nu-i așa? Deci, dacă între, vorbim uh, despre cel mai mic capitol bugetar și cel mai mare, între acestea diferența este de 350 de milioane de dolari. De miliarde de dolari. Deci, uh, dacă, dacă vorbim despre un buget la limita superioară pe care a propus-o și Parlamentul, atunci uh, fiecare cetățean european ar uh, trebui să contribuie cu 9 euro lunar la acest buget. Nu cred că este foarte mult. Mulțumesc, uh, domnul Gaier. Bei den den Doamnă președinte, în 8 februarie 2013, uh, statele membre au căzut de acord în legătură cu CFM-ul nou. În 2012 au fost niște negocieri aprici care au, au fost premergătoare acestui consens. Apoi, în 2 decembrie 2013, au fost uh, redactate programele operaționale. Știm că uh, candidații la diferitele finanțări au avut de pierdut din cauza acestei întârzieri un an, că finanțările au întârziat și Günther Oettinger a spus pe bună dreptate că nu au fost practic accesate niciun fel de fonduri timp de un an. Astăzi suntem în aceeași situație, uh, putem, uh, suntem pe cea bună cale de a face din 2021 un an pierdut având în vedere uh, criza uh, uh, climatică, uh, ceea ce se întâmplă în Casa Albă și așa mai departe, ne întrebăm, chiar vrem să se întâmple acest lucru? Uh, iar a, aceia care administrează bugetele naționale um, sunt uh, invitați să, să arunce o privire și asupra bugetului multianual al Uniunii Europene și asupra capitolului venituri proprii a Uniunii Europene. Deci la Consiliul Extraordinar eu cred că ar trebui să punem în centrul atenției sarcinile și obiectivele noastre comune și nu cele uh, naționale. Mulțumesc, domnul Hava, un minut.

e ușor să uităm ce se întâmplă, însă la fiecare șapte ani Uniunea Europeană are o ocazie de aur, ocazie de a găsi răspunsuri pentru provocările de astăzi, pentru o agricultură mai verde, pentru noi infrastructuri feroviare, pentru cercetare și știință, însă presa, din păcate, nu vorbește despre aceste oportunități enorme care ni se oferă. Presa vorbește doar despre bugetul european. Vreau să mă adresez acum celorlalte instituții nu trebuie să oferim uh, uh companiilor un abonament uh, gratis aici pe piața europeană. Dacă am taxa aceste mari întreprinderi, am avea imediat 27 uh, de miliarde de euro și pe de altă parte avem nevoie de un pic mai mult de 1% din veniturile noastre care să ne fie consacrate. Deci trebuie să profităm de această ocazie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Caras. Un minut. Doamnă vicepreședinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, apelez la mai multă onestitate și seriozitate în dezbaterea bugetară, pentru că este vorba de viitorul nostru. Din același motiv, Parlamentul uh, European a lansat o uh, ofensivă de informare, pentru că majoritatea cetățenilor consideră că uh, mare parte a banilor din buget merge în administrație, cu toate că 94% din bani sunt cheltuiți în universitățile noastre, în mediul rural, în dezvoltarea regională, în întreprinderile noastre, în de, de cercetarea și dezvoltarea care servește viitorul. Deci fiecare euro uh, din buget uh, înseamnă 3 euro investiții la noi acasă. Deci informările statelor membre sunt eronate și duc în eroare publicul și, și uh, statele membre spun că ar exista venituri mari ale statelor membre așa zise net plătitoare. Nu există contributor net și beneficiar net. Deci Programul uh, Urzulei von der Leyen ar trebui să beneficieze de banii pe care și-a propus să-i cheltuie. Unde sunt marile diferențe? La educație, la cercetare, la investiții în uh, Green Deal, la dezvoltare rurală, la securitate, la venituri proprii, la coeziune. Uh, atunci, domnule comisar și dragi membri ai Consiliului, haideți să nu ne mai punem singuri cătușe, haideți să colaborăm cu cetățenii și haideți să lansăm un model de crowdfunding european, să dobândim în sfârșit venituri proprii și să închidem acest clivaj între ce vrem și ce putem finanța. Mulțumesc. Domnule Caras, domnul Negrescu vrea să vă adreseze o întrebare cu cartonaș albastru? O acceptați? Nu cred că este o greșeală, spune doamna președintă, nu este o solicitare de uh, întrebare cu națională albastru. Puteți să vă relaxați, domnule Caras, următorul vorbitor și ultimul de pe lista mea este domnul Meimerakis, uh, un minut. Mulțumesc. Uniunea Europeană va trebui să implementeze acest acord ecologic. O politică foarte ambițioasă, însă reușita acestui acord va depinde de capacitatea noastră de a, a implementa o tranziție echitabilă către economia verde, pentru a avea o realitate fără inegalități, uh, și pentru asta nu e suficient să ne aducem contribuția doar cu 1% din VNB. Cu o astfel de cifră, Uniunea putea să ducă mai departe politici precum politica de coeziune sau politica agricolă comună. Și unii își doresc cu aceleași cifre să implementeze și această nouă politică care este una dintre cele mai ambițioase din ultimii ani. Dacă vrem să facem asta, însă, avem nevoie de mai mulți bani și cererea Parlamentului de 1,3% din VNB mi se pare foarte foarte realistă. În plus, um, ne gândim aici și la viitorul cetățenilor europeni. N-ar trebui să impunem reduceri pentru ca pacul și politica de coeziune să fie o realitate. Dacă am avea un buget mai mare, am putea face față tuturor acestor nevoi. De aceea nu mi se pare deloc bine ca guvernele naționale să facă tot felul de declarații fără să pună și banii necesari uh, deoparte. Noi considerăm că propunerea care trebuie acceptată este cea a Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye. Toți cei care s-au înscris pe listă uh, vor uh, putea interveni. În primul rând, doamna Aguilar. Muito obrigada, <clears throat> Presidente. A nossa posição aqui no Vă mulțumesc, doamnă președinte. Poziția noastră aici în Parlamentul European cred că e cât se poate de clară ca lumina zilei. Nu acceptăm un CFM redus. S-au propus reduceri în politici esențiale pentru dezvoltarea economică și socială a țărilor noastre. Nu accept și nu acceptăm uh, tăieri bugetare care să afecteze țările noastre, Portugalia, de pildă. Avem o serie de propuneri care vor afecta clar politica de coeziune și PAC, sectoare de importanță crucială pentru dezvoltarea țărilor noastre. Avem aici două subiecte, două idei care cred eu că ar trebui clarificate pentru că îngrijorează în mod considerabil deputații care vin din Portugalia, Franța și Spania țări cu o serie de regiuni ultraperiferice care ar putea vedea cum aceste regiuni ar fi private de posibilitatea de a se dezvolta. Vorbim de pescuit, de aspecte economice, de aspecte ce țin de turism. Toate aceste domenii ar putea să aibă de suferit de pe urma acestor propuneri. Vrem o Uniune care să se gândească la cetățeni, la regiuni și care să nu permită aceste tăieri bugetare. Mulțumesc!

doamnă Aguilar. Mulțumesc, președinte. Această dezbatere în plen a scos în evidență trei puncte comune dincolo de disensiunile ideologice. Suntem cu toții conștienți de dificultatea suplimentară pe care o presupune a negocia bugetul într-un context post-Brexit. Iată de ce dorim un acord rapid care să ofere certitudine juridică principalelor sectoare ale economiei noastre și cerem, dincolo de cifre și procente, un buget care să țină cont de noile priorități ale Uniunii. Pactul Ecologic European va ocupa o poziție centrală în dezbaterea legislativă în următorii ani, însă această propunere și măsurile derivate, uh, de pildă strategia uh, de la producător pe masă, va însemna o contribuție suplimentară, de pildă la nivel ecologic. Trebuie să ne gândim, trebuie să ne asigurăm că le oferim în acest sens agricultorilor sprijinul necesar, nu doar pentru a urmări obiective mai ambițioase la nivel ecologic, ci pentru a avea o politică uh, fezabilă. Trebuie să facem față exodului rural și să ajutăm agricultorii noștri cu un buget care să nu limiteze provocările cu care se confruntă lumea rurală și să ajute să, acest sector să aducă contribuția la dezvoltarea durabilă. Domnul Wallace. Doamnă președinte, dacă Uniunea Europeană vrea să financeze Green Deal, coeziunea, să financeze alimentația publică și să păstreze uh, pacea, atunci trebuie să ne gândim că uh, uh, putem să ne folosim de a șansa Brexitului, Regatul Unit fiind uh, cea mai beligerantă națiune de până acum a Unii, Uniunii și să nu mai investim în, în armare și în programele militare care uh, iau foarte mulți bani de la gura cetățenilor europeni. Chiar și Curtea de Conturi Europeană a spus că uh, irosim bani investind în Uh, producția uh, de armament și producția militară. Trebuie să-i ajutăm pe fermieri, trebuie să nu îi îmbogățim pe mari fermieri care nu au nevoie de ajutorul nostru și să-i finanțăm pe acei fermieri care au nevoie de uh, noi și de ajutorul nostru pentru a produce hrană curată și mai bună, mai sănătoasă. Nu avem nevoie de un buget mai mare, ci de un buget mult mai bun. Un, un buget care nu crește uh, cheltuielile de apărare și militare în detrimentul alimentației și sănătății. Mulțumesc. Doamna Moldova. Doamna Novak. Da, ne moremo uresničiti več projektov in Vă mulțumesc. Nu putem asuma mai multe proiecte și sarcini fără mai multe resurse. Putem să fim mai uh, precauți, mai judicioși, ne putem schimba bugetul, însă trebuie să păstrăm tot ce e bun. În Uniunea Europeană există nenumărate proiecte bune avem și proiecte noi necesare. Împreună putem face mai mult când vine vorba de politica climatică, securitate, în ce privește cercetarea, știința, noile tehnologii, cercetarea în domeniul cancerului și așa mai departe. Sunt proiecte pentru oameni și trebuie să ne gândim și la valorile noastre comune, de ce suntem împreună. Contribuabilii neți nu trebuie să uite de solidaritate și nu trebuie să uite de faptul că din banii pe care îi dau ță țărilor mai puțin dezvoltate, au și ei de câștigat, pentru că se cumpără, de pildă, mai multe mașini germane, uh, iar, iar beneficiarii neți nu trebuie să uite de unde vin banii. Pentru că uneori nici măcar nu respectă regulile europene. Nu trebuie să uităm de viitor. Iată de ce trebuie să avem un buget bun. Mulțumesc! Doamna Carvales. Madam Carvalhez, you... Doamna Carvalhez, aveți cuvântul. Sometimes I don't understand my name either, so. Da, uneori nici eu nu mi-am uh, înțeleg propriul nume. Se întâmplă. Sorry. Yeah. Da, e din vina mea, nu e nicio problemă. Mulțumesc, doamnă președintă. Ceea ce vroiam să spun s-a spus, de fapt, în această dezbatere, însă pot să repet aici. Comisia Europeană vine cu un program de lucru foarte ambițios pentru a face față marilor provocări de astăzi în Europa, însă este esențial ca în răspunsul pe care îl dăm să nu sacrificăm politici absolut esențiale pentru societatea noastră. să nu facem o alegere între politicile tradiționale și cele moderne. Cred că este esențial să menținem și să întărim dotările bugetare pentru politici esențiale, cum ar fi politica agricolă, de pescuit, de coeziune sau cea regională. Dacă nu o facem, cetățenii nu vor înțelege care este drumul pe care merge mai departe Uniunea Europeană, care este drumul acesta al uh, coeziunii și al solidarității. De aceea vreau să fac un apel pentru ca aceste politici esențiale să fie obiectul unor investiții importante din partea UE. Mulțumesc uh, și acum domnul Pecorainen, doamna Pecorainen. I'm going to try this again. It could be me, Domnul Pekorainen, nu știu dacă sunt eu care nu pronunț bine sau poate din cauza microfonului. Arvoisa puhemies, lisärahaa jäsenmailta EUn budjettiin. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai mulți bani din eh, bugetele naționale. Asta a fost, de fapt, eh, discuția de până acum 1,07% poate e prea puțin. Eu aș dori să fim mai curajoși, să vedem care sunt uh, prioritățile noastre și să stabilim împreună în care din prioritățile noastre vrem să investim uh, în primul rând. Trebuie ca statele membre să-și împartă sarcinile, trebuie să-și asume o mare, mai mare răspundere ca până acum, de pildă pentru a reduce diferențele interne Sigur, există diferențe între statele membre și ele s-au redus în timp, dar există în interiorul statelor membre ă, diferențe și clivaje care nu s-au micșorat, nu s-au redus în timp. Deci, pentru reducerea acestora trebuie investite mijloace europene și naționale pentru ca situația să se echilibreze. Trebuie să ne asigurăm că se va investi suficient și în inovare. Totuși, avem nevoie și de investiții naționale în cercetare, în educație, în inovare. Da? Aici uh, bugetele naționale încă sunt prea timide, deci trebuie să prioritizăm aceleași domenii și sectoare și în bugetele naționale, pentru că numai așa putem progresa în uh, plan european. Domnul Cristoforu. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că trebuie să fim sinceri cu noi înșine și cu cetățenii europeni. Dacă într-adevăr suntem pro-europeni, dacă dorim cu adevărat o Europa mai puternică, dacă dorim ca Europa să aibă un viitor și să putem finanța acordul ecologic sau lupta împotriva cancerului, precum și politica noastră de apărare europeană, e clar că contribuția statelor membre trebuie să ajungă la 1,3% din VNB, pentru că nu putem face astfel de declarații frumoase, nu putem vorbi despre atâtea proiecte și planuri și să avem o contribuție atât de mică din partea statelor membre. De aceea reiterez ce a spus aici președintele grupului meu, domnul Weber. Țările unde nu se respectă statul de drept și

Problema cu care ne confruntăm astăzi este că britanicii au plecat, însă mentalitatea lor a rămas aici printre noi și ceea ce zicea doamna Thatcher, vreau înapoi banii mei, I want my money back, această atitudine negativă a lui Cameron de asemenea au avut o influență puternică la nivelul Consiliului și după Brexit. Dacă continuăm pe acest drum, vom avea probleme, pentru că Uniunea Europeană nu ar putea funcționa bine Într-o astfel de situație nu se vor putea implementa cum trebuie noile politici care sunt absolut necesare și mai presus de orice se transmite un mesaj falimentar în ceea ce privește viitorul nostru comun. Cred că această propunere a Parlamentului European nu rezolvă toate problemele noastre, dar totuși ne permite un oarecare control. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Haișa. Ano, Ă, doamnă președintă combaterea schimbărilor climatice este cea mai mare provocare care ne așteaptă, dar, având în vedere aceste noi priorități ce au fost adăugate, asta nu înseamnă că fostele priorități precum coeziunea sau altele își vor pierde însemnătatea, ba din potrivă. Locuitorii din regiunile noastre se așteaptă uh, de, să primească sprijin din partea Uniunii Europene pentru a ridica nivelul de dezvoltare a regiunilor. Tocmai de aceea trebuie să găsim noi instrumente de finanțare a acestor priorități, ceea ce înseamnă noi contribuții, fie din partea statelor membre, fie noi resurse proprii, cum ar fi, spre exemplu, o eventuală taxă pe carbon. De aceea trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a comunica acest mesaj cât mai clar către cetățeni. Înțeleg

Domnul Lopez Aguilar. doamnă președinte. Domnule hahn e clar că trebuie să ținem seama în politica de coeziune și de uh, regiunile ultraperiferice. Noastră, vi s-a spus asta în mod foarte clar în acest Parlament European. Uh, chiar și grupul uh, din care sunteți dumneavoastră, și anume PPE-ul, dar și grupul nostru al socialiștilor și democraților. Nu e acceptabil, având în vedere ambițiile sporite ale Uniunii Europene, să avem un, un, un cadru bugetar foarte redus, cel mai redus din întreaga noastră istorie. Nu putem să facem mai multe cu mai puțin bani. Și în al doilea rând, nu e admisibil ca noile politici, care sunt absolut necesare, să fie pe spuza politicilor care, de fapt, sunt coloana vertebrală a Uniunii Europene, politica regională, politica de coeziune, cele, cea, aceste politici care protejează regiuni defavorizate, periferice, sectoare defavorizate. Și al treilea argument, Parlamentul European are până la urmă ultimul cuvânt, să nu uite nimeni acest lucru în acest, uh, în acest hemiciclu. Cuvântul, uh, ultimul cuvânt spus de Parlamentul European este decisiv. Deci, asta e valabil și pentru cadrul financiar multianual și trebuie să-l schimbăm, să îl sporim și să ținem seama seama de necesitățile exprimate de către Parlamentul acesta cu o extrem de largă majoritate. Pentru că, să știți, alternativa pentru cadrul financiar actual nu este neapărat o situație de blocaj, ci o eșuare completă a proiectului european. Mulțumesc, doamna președinte. Mr. Kelly. Domnul Kelly. Domnule comisar Han, CFM-ul este pentru Uniunea Europeană uleiul pentru motor. Fără ulei, bineînțeles că motorul nu poate să funcționeze cu cât este mai performant uleiul, cu atât și motorul performează. Tot așa, avem nevoie de un buget care să ne ajute să fim și mai eficienți. Tocmai de aceea, Parlamentul trebuie să ceară statelor membre și primilor miniștri să dea dovadă de deschidere, de viziune și să putem face toate aceste lucruri de care avem nevoie în interesul statelor membre și a cetățenilor până la urmă. Există valoare adăugată, putem face economii la scară, avem nevoie de PAC, de coeziune, de schimbări climatice, de Erasmus, de cercetare și toate celelalte. Și pentru fiecare euro investit, statele membre câștigă 3 sau chiar 4 deci prim-ministrii trebuie să dea dovadă de deschidere autentică și mă bucur foarte mult că prim-ministrul Leo Varadkar a spus că este dispus să crească contribuția. Sper ca toate statele membre să facă la fel. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Repet, aceasta a fost o excepție. V-am uh, putut acorda mai mult timp pentru că ne-a rămas timp deoarece ordinea de zi nu a fost foarte încărcată în această dimineață, dar acum am încheiat intervențiile. Îl invit pe domnul comisar Han să răspundă. Doamna președintă, doamna secretar de stat, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii uh, foarte util Discuțiile în legătură cu viitorul CFM, care durează de câteva luni, au, uh, ne-au arătat uh, cât de um, cât de mare este, sunt numitoarele comune între pozițiile noastre. Bugetul reprezintă politicile transformate în cifre și trebuie să fie suficient de mare pentru a ne atinge ambițiile. Însă, în același timp, trebuie să dăm dovadă de compromis și președinta Comisiei, doamna Ursula von der Leyen, ne-a tras atenția că nu mai avem foarte mult timp și este extrem de important ca săptămâna viitoare să ajungem la un acord. Cu toții ne dorim un buget ambițios, însă nu putem uh, ignora um, realitatea reprezentată de faptul că am rămas o Uniune din care fac parte doar 27 de state membre. Drept urmare, V-aș uh, uh, cere să um, încercați să ajungem la un buget care să permită uh, continuarea propunerilor sectoriale. Ar trebui să lucrăm împreună pentru a obține un rezultat mai bun bugetar care să poată să transforme în realitate strategia noastră comună pentru Europa, concentrându-se în primul rând pe Um, obținerea instrumentelor de care avem nevoie um, pentru ca pactul ecologic să devină o realitate și să um, avem noi resurse financiare care să financeze uh, bunurile publice europene. Așteptăm și noi cu uh, nerăbdare discuțiile productive de la, cu ocazia Consiliului European din 20 februarie. Uniunea, nu poate, Uniunea Europeană nu poate să respecte ambițiile dacă se operează uh, reduceri în domeniile unde cetățenii europeni se așteaptă la mai multe acțiuni din partea noastră. Mulți dintre noastre ați, ați menționat uh, schimbările climatice, frontierele, uh, um, chestiunile digitale. Deci, uh, Tocmai de aceea, cutia de negocieri uh, finlandeză nu poate fi ultima, ultimul rezultat al uh, negocierilor. Să nu uităm că data, data trecută, întârzierea adoptării bugetului a dus la întârzierea, întârzieri în multe programe și noi trebuie să ne asigurăm de, de această dată că toate programele funcționează de la 1 ianuarie 2021. Haideți, drept urmare, ca împreună să evităm întârzieri, să fim, să rămânem, să rămânem pozitivi, să rămânem uh, uniți. Datorăm acest lucru instituțiilor europene, dar mai ales cetățenilor europeni care așteaptă rezultate. Comisia Europeană își păstrează angajamentul de a purta în continuare un uh, dialog, de a susține uh, negocierile care urmează și dacă tot vorbim de negocieri. În ultimele zile, chiar și astăzi, mulți m-au întrebat dacă cred că este posibil, probabil, ca săptămâna viitoare să se ajungă la un acord. Um, tradițional, nu este foarte probabil ca o singură întâlnire să fie suficientă pentru a obține un acord. Dar cred că a venit momentul să depășim această tradiție și să încercăm să obținem un acord în urma unei singure întâlniri. Am călătorit în multe state membre, am participat la multe evenimente, la multe conferințe în ultimele săptămâni și sunt convins că poate fi găsit un consens între statele membre deja de săptămâna viitoare, cu condiția să există un dram de bunăvoință, de energie și, dacă îmi permiteți, o altă, un alt aspect uh, foarte important, dacă mm, statele membre de dimensiuni uh, mari devin mai active și mm, uh, își doresc un acord. Deci vă lansez acest apel tuturor să, folos- să folosiți relațiile, cunoștințele pe care le aveți să exercitați presiuni pe, pe lângă liderii europeni, astfel încât să fie găsit un acord la Consiliul European de săptămâna viitoare, ceea ce va face să putem începe negocierile interinstituționale care se vor bucura de întregul sprijin al Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule comisar Han, și sper că toată lumea va da în continuare uh, dovadă de bunăvoință. Și acum are cuvântul uh, doamna secretar de stat Brignac în numele Consiliului. Stimați eurodeputați, în încheiere doresc să vă mulțumesc pentru această dezbatere fructuoasă. Am luat notă de observațiile și îngrijorările dumneavoastră și le voi transmite președintelui Michel. E important ca Europa să își continue dezvoltarea și să reducă decalajul socioeconomic, iar pentru asta e nevoie de politici eficiente. Trebuie, bineînțeles, să ținem cont și de noile provocări care sunt uh, prezentă în agenda strategică a UE. Din păcate, unul dintre statele cele mai mari cu contribuția netă, cea, una dintre cele mai mari contribuții nete la buget a plecat, așa că trebuie să găsim suficiente resurse în altă parte pentru a ne îndeplini toate obiectivele și nevoile pe care ni le-am fixat în agenda noastră ambițioasă. Trebuie să avem un buget eficient și echilibrat, care să fie conform cu agenda strategică, dar și să împlinească nevoile, așteptările cetățenilor. Am toată încrederea că în colaborare cu dumneavoastră o să putem avea o tranziție lină către următorul ciclu financiar multianual. De îndată ce liderii noștri vor ajunge la un acord în Consiliu, uh, Președinția croată va fi gata să lucreze împreună cu dumneavoastră pentru a livra un buget serios pentru cetățenii noștri și pentru viitorul nostru european. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Mulțumesc, aici se încheie dezbaterea. Suspendăm ședința până la ora 12, când e programat votul. Mulțumesc! spun President! Președintele. Dear colleagues, please take your... Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Vom începe voturile, așa că vă rog frumos să vă așezați. Dragi colegi, v-aș ruga frumos să vă așezați. Okay. This is the third and last time. Este cea de-a treia oară și ultima când vă rog să luați loc înainte să putem să începem voturile. Deci cei care mai au discuții, vă rog mergeți pe hall, vă, luați, vă rog frumos să luați loc pentru că vom începe imediat. Acum nu vreau să numesc pe nimeni, dar dacă trebuie, să știți că o voi face. Mulțumesc foarte mult, apreciez faptul că vă așezați în așa fel încât să putem începe cât mai repede. Aș avea un anunț uh, de făcut. Înainte anunțul, vă rog. Grupul PPE ne-a notificat o decizie referitoare la schimbarea numirilor în cadrul comisiilor și acele decizii vor figura în procesul verbal al ședinței de astăzi și vor uh, intra în vigoare uh, cu începere de astăzi. Înainte să trecem la voturi, înțeleg că aveți un punct de procedură, vă rog. Merci. Mulțumesc. Da, e un punct de procedură. E vorba de articolul 10, aliniatul 4, care prevede că în momentul în care există dezbateri parlamentare, uh, deputații nu trebuie să uh, insulte. Însă ieri, în uh, momentul în care a avut loc dezbaterea despre Siria, un deputat al Frontului Național a um, Uh, cerut ca Europa să extermine uh, rebelii, nu teroriștii Daesh, ci rebelii. Deci nu să fie combătuți și să fie exterminați. Și această incitare la exterminare este un limbaj fascist care nu are mic de a face cu acest parlament. Nu putem accepta uh, soldăței lui uh, Vladimir Putin, care dorește să meargă să-și caute uh, dușmanii până, la, până în wc să aibă un astfel de limbaj în Parlamentul nostru. Uh, putem accepta idei puternice, dar nu putem tolera în hemiciclul nostru discursuri împotriva omenirii și e vorba de un discurs plin de ore, iar în sensul articolului 10, aliniatul 4 din regulament, vă rog să sancționați acest lucru. Acest lucru nu e admisibil. Domnule Glucksmann, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați atras atenția asupra acestui fapt. Vom asculta transcrierea fonetică a uh, dezbaterilor și vom avertiza președintele. Și dumneavoastră aveți un punct de procedură? Um, paradoxalement, uh, je voudrais remercier... În mod paradoxal, vreau să-i mulțumesc lui Rafael Glucksmann pentru intervenția pe care tocmai a avut-o. Nu este vorba de o dezbatere cu privire la intervenția domnului Glucksmann, intervine președintele. Vom continua cu ordinea de zi. That point is now covered. Și acum acest punct a fost acoperit și trecem mai departe. Însă înainte de a face acest lucru, înainte de a trece la vot, vă rog, vă rog, un pic de respect pentru președinte. Thank you. Mulțumesc, dragi colegi. Acum o să trebuiască să citesc o declarație care s-ar putea să vă emoționeze. Am să spun foarte calm. Sunt obligat să amintesc deputaților că, având în vedere regulile de procedură, afișarea unor drapele și a unor banere nu este autorizată și am să invit ușierii să ia acele uh, stegulețe de pe birourile colegilor și vă rog să respectați, dragi colegi, uh, regulile de procedură exact așa cum le-am enunțat. Mulțumesc. Și acum vom trece la voturi. I'm coming to the vote, Mr. Lambert, unless you... Domnule Lambert, trec la voturi. Avem patru rapoarte. rapoarte. Am să încep cu primul referitor la încheierea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnam. Uh, vot cu apel nominal s-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. That is adopted. Și se adoptă. Trecem mai departe. Următorul raport a domnului Bourgeois e vorba de rezoluția referitoare la acest acord de liber schimb. Începe cu amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Pentru?